Shall we start, ladies and gentlemen? Doamnelor și domnilor, putem începe? Welcome. Bun venit, stimați colegi, la această reuniune interesantă. Este o reuniune care are loc joi după amiază și poate că avem colegi care au de foarte mult de lucru, așa că va trebui să vorbim în cerc restrâns. Dar avem câteva subiecte interesante pe ordinea zi și primul ar fi uh, un aviz privind strategia Uniunii Europene pentru Marea Neagră. Raportoarea noastră este doamna Țică. Și aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, discutăm uh, de un uh, subiect extrem de important uh, și anume necesitatea. Există traducere? Vorbim despre necesitatea ca Uniunea Europeană să aibă o implicare mai ambițioasă în regiunea Mării Negre. Practic, odată cu aderarea României și a Bulgariei, Uniunea Europeană a devenit un actor uh, principal în regiune, iar uh, regiunea Mării Negre are o importanță geostrategică deosebită pentru securitatea energetică și pentru diversificarea surselor de aprovizionare cu energie ale Uniunii Europene, datorită proximității sale față de Marea Caspică, Orientul Mijlociu și Asia Centrală. În uh, opinia pe care am prezentat-o, am atras atenția asupra parteneriatului strategic pe termen lung între Uniunea Europeană și Rusia și asupra intereselor comune ale acestor uh, doi actori importanți în ceea ce privește creșterea volumului schimburilor comerciale și a investițiilor bilaterale în regiune, precum și facilitarea și liberalizarea comerțului în cadrul economiei mondiale și consolidarea și dezvoltarea concurenței în regiunea Mării Negre. De asemenea, am arătat că, având în vedere noile interconexiuni de gaz și electricitate și noile centrale electrice, inclusiv uh, pe bază de combustibil fosil, energii regenerabile și uh, centrale nucleare, uh, subliniem necesitatea existenței unor reguli de piață transparente, precum și necesitatea protecției mediului și a investițiilor, a predictibilității și existenței unor condiții echitabile pentru tranzitul energiei și comerțul energetic. De asemenea, am reafirmat faptul că politica Uniunii Europene privind securizarea aprovizionării cu energie se bazează pe diversificarea surselor și a rutelor și, de asemenea, am subliniat importanța proiectului conductei de gaz Nabucco și am solicitat Comisiei și statelor membre și partenerilor acestora să accelereze punerea în aplicare a acestui proiect important. Aș dori în acest context să menționez uh, faptul că alte proiecte importante sunt uh, um, oleoductul uh, PEOP, care face legătura între Constanța și Trieste și un alt proiect extrem de important este proiectul AGRI, care practic va permite transportul pe mare a gazului din Azerbaijan, Georgia, către portul maritim Constanța. Uh, subliniez de asemenea necesitatea de a îmbunătăți interconexiunile, inclusiv uh, uh, asigurarea fluxurilor inversate în ceea ce între statele membre riverane Mării Negre, dar și între statele membre și alte țări riverane Mării Negre. De asemenea, în ceea ce privește cercetarea, vreau să menționez faptul că există proiecte extrem de importante și uh, pot aici menționa uh, proiectul Black Sea Interconnection, uh, care asigură crearea unei rețele regionale de cercetare și educație în regiunea extinsă a Mării Negre, precum și conectarea acesteia la rețeaua GEANT, și de aceea am solicitat Comisiei să sprijine în continuare proiectele de cercetare în regiunea Mării Negre, uh, proiectul Scene, Karen, uh, Sigrid, C. Uh, Aș dori, tot legat de sectorul energetic, să menționez faptul că um, e necesar să îmbunătățim uh, și să modernizăm uh, activitatea din uh, porturile Uniunii Europene la Marea Neagră, inclusiv prin dotarea acestora cu terminale pentru petrol și gaz și să existe suficiente interconexiuni intermodale pentru a asigura transportul, transferul mărfurilor dintr-un sistem, să zicem, transporturi pe mare către alte moduri de transport. De asemenea, în acest context, ă, subliniez necesitatea de dezvoltarea unor coridoare maritime la Marea Neagră. Din păcate, până în prezent, Marea Neagră este singura mare ă, pentru care Uniunea Europeană nu a investit încă în construcția unor coridoare maritime la Marea Neagră. Sper ca în curând acest lucru să devină realitate, inclusiv prin coluri ă, finanțate din bugetul TNT. Trebuie să menționăm aici uh, necesitatea de consolidarea cooperării energetice multilaterale în regiunea Mării Negre uh, și sprijinim integrarea deplină a piețelor și a cadrului de reglementare pe baza legislației Uniunii Europene din domeniul energiei și al mediului și încurajăm participarea statelor din regiunea extinsă a Mării Negre la Tratatul de instituire a Comunității Energiei precum și asistența din partea Uniunii Europene, a Băncii Europene de Investiții, a BERD, la modernizarea infrastructurii energetice în regiunea Mării Negre. Recunoscând importanța documentului Sinergia la Marea Neagră, recunoscând uh, importanța activității uh, Comisiei Mării Negre și a Organizației Cooperării Economice a Mării Negre, subliniem că a venit momentul ca Uniunea Europeană să ai de o implicare mai ambițioasă în regiunea Mării Negre uh, și de aceea cerem Comisiei să dezvolte o strategie a Uniunii Europene pentru Marea Neagră, strategie care, evident, uh, trebuie să fie însoțită de un plan de acțiune care să conțină proiecte în următoarele domenii de cooperare. Dezvoltare economică durabilă, îmbunătățirea conectivității și a comunicării, protecția mediului, securitate, migrație și schimburi culturale utilizând diferitele instrumente financiare disponibile. Vreau să fac o precizare. Din păcate, în traducerea în limba română a opiniei există o greșeală. În uh, limba engleză n-am folosit termenul de flagship projects, deci proiecte strategice. Din păcate, văd că în versiunea în limba română a ajuns uh, formularea proiecte pilot, și voi uh, solicita în mod oficial uh, o corecție aici, o erată, pentru că vorbim de proiecte strategice pentru regiunea Mării Negre și pentru interesele Uniunii Europene în regiune uh, și este absolut necesar să facem această corecție. Un ultim lucru aș dori să precizez faptul că planul de acțiune pentru care va însoți strategia Uniunii Europene la Marea Neagră Uh, se poate construi uh, relativ ușor, întrucât uh, pentru implementarea sinergiei la Marea Neagră s-au constituit deja trei parteneriate, unul pentru mediu, pentru, deci de a cărei coordonare răspunde România, unul pentru transport, de a cărei coordonare răspunde Grecia și, de asemenea, unul pentru energie, de a cărei coordonare răspunde Bulgaria. Iată deci că aceste parteneriate stabilesc deja niște ă, reguli, niște principii de cooperare în ă, regiune, dar cred că o strategie a Uniunii la Marea Neagră va aduce ă, îmbunătățiri substanțiale și, repet, regiunea Mării Negre este o regiune de o importanță geostrategică deosebită și de aceea sunt convinsă că Uniunea Europeană va ști cum să fructifice oportunitățile și să răspundă la provocările acestei regiuni, care, trebuie să recunoaștem, are specificul său. Vă mulțumesc! Mulțumesc, doamnă Țicău, pentru această prezentare, pentru informațiile furnizate. Recunosc că sunt puțini colegi prezenți în sală, dar eu am învățat ceva de la dumneavoastră. Vă mulțumesc. Iar acum următoarea intervenție. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Mulțumesc, domnule președinte, domnul Piper. Eu aș vrea să analizez acest aviz din uh, perspectiva PPE în numele domnului Nistelrooy. Suntem absolut de acord cu această poziție pentru că direcționează din punct de vedere strategic foarte bine modul în care noi am putea valorifica potențialul de dezvoltare al acestei regiuni, cum putem să facem niște interconectări inteligente în interesul uh, securității energetice europene, a cercetării europene este o strategie foarte importantă, iar acest aviz ă, din ă, punctul meu de vedere, are chiar o valoare unică, aș spune, pentru că este vorba despre o poziție privind o strategie regională și pentru prima dată văd că cineva dorește să interconecteze posibilitățile de utilizare a potențialului unei regiuni într-o manieră optimă. Și iată că nu există din acest punct de vedere nici un fel de solicitare de fonduri suplimentare. Este pentru prima dată în ultimii șase ani că întâlnesc o asemenea poziție, deci nu pot decât să sprijin acest aviz. Lipsește însă o referință spre strategia dunăreană, având în vedere apropierea acestor regiuni, cred că am putea să facem și o conexiune cu strategia dunăreană a europenilor. Mulțumesc foarte mult, spune președintele, și pentru poziția expertului Piper în legătură cu acest aviz. Există alte intervenții, poate doamna Bălean, domnul Lamberts, uh, ar mai fi alți raportori, îmi pare rău că nu sunt prezenți în sală. Dacă nu există alte luări de cuvânt, aș invita comisia să ne spună dacă dorește să se exprime. Este cineva prezent? Îmi pare rău, spune președintele, nu pot să descifrez numele dumneavoastră. Ah, ah, okay. Thank you very much. I just wanted to... Vreau să mulțumesc raportoarei pentru această prezentare amplă și din punctul de vedere al Comisiei suntem de acord cu foarte multe elemente ale acestei prezentări, dar trebuie să insist că noi credem că în acest moment este mult mai important să consolidăm sinergia Mării Negre, inițiativa Uniunii Europene pentru regiunea Mării Negre, care a fost lansată în 2008 de către ministrii uh, Uniunii Europene și ministrii competenți ai regiunii pentru că această sinergie încă spunem că uh, trebuie consolidată. Cred că ar trebui să ținem seama în primul rând de această inițiativă înainte de a merge mai departe. Să spune că există trei parteneriate uh, referitor de mediu, transport și energie. Realitatea este că anul acesta doar unul a fost lansat, cel legat de mediul înconjurător. Ceilalți se, celelalte se află pe țeavă, ca să spun așa, și asta nu pentru că n-ar exista interesul necesar față de această regiune, ci trebuie să uh, realizăm care sunt problemele la fața locului și acolo există state mari care uh, nu ar agrea mișcările pe care le-ar face Uniunea Europeană în regiune. Vor spune, sunteți, bineînțeles, parte a regiunii, nu doar pentru că e Grecia pe acolo, ci pentru că uh, oricum și Bulgaria și România uh, sunt la țărmul Mării Negre, dar nu suntem singurii la țărmul Mării Negre, deci situația nu este comparabilă cu cea din uh, zona Mării Baltice. Deci există niște vecinătăți sensibile acolo, din punct de vedere geografic. Aceasta este poziția noastră. Cred că trebuie să consolidăm sinergia Mării Negre. Credem că este o inițiativă bună. Cred că trebuie să valorificăm toate instrumentele de care Uniunea Europeană dispune pentru a promova cooperarea regională în interiorul regiunii și între Uniunea Europeană și această regiune. O altă observație pe care aș dori să o fac, bine, înțeles competența și interesele acestei comisii vă determină să insistați asupra unor obiective care sunt importante pentru Uniunea Europeană, dar nu trebuie să abordăm cooperarea în zona Mării Negre doar din perspectiva securității energetice. Sunt multe domenii în care facem uh, progrese, cooperarea transfrontalieră. Pentru prima dată în istorie, nu vreau să dramatizez lucrurile. Există un program de cooperare transnațională în zona Mării Negre, nu chiar la dimensiunile celei din zona Mării Baltice, dar oricum este uh, prima uh, experiență de acest gen. Suntem încrezători că că prin acest program, care este orientat spre uh, colaborarea între oameni, între societăți și uh, se derulează pe perioada 2007-2013, uh, ne va permite după aceea să vă convingem, să-i convingem și pe cei care au o autoritate bugetară să stimuleze programe care pot să constituie sămânța pentru dezvoltarea unor zone care să ne facă să avansăm puțin în această regiune și să aplanăm eventualele tensiuni. Doamna Țicău. Mulțumesc și Comisiei pentru poziția mai bine zis pentru sinceritatea uh, cu care a prezentat poziția Comisiei. Uh, Parlamentul cred că va insista în continuare pe necesitatea de a exista o strategie a Uniunii Europene la Marea Neagră, întrucât uh, trebuie să atragem atenția asupra faptului că, de exemplu, am văzut recent în presă că Rusia Uh, se gândește să-și redirecționeze exporturile de gaz uh, către Asia, în special către China, care are o creștere economică foarte bună și de aceea cred că regiunea Mării Negre, care practic uh, datorită proximității cu Marea Caspică, foarte bogată, regiune foarte bogată în hidrocarburi, poate asigura independența, crește independența energetică și diversificarea și diversificarea uh, surselor de aprovizionare cu energie pentru Uniunea Europeană. De aceea cred că Uniunea Europeană nu trebuie să amâne momentul uh, de a crea o strategie a Uniunii Europene la Marea Neagră. Uh, trebuie de asemenea să subliniez aici faptul că în regiune există o foarte importantă activitate industrială în, uh, și fiecare țară are specificul uh, său, dar putem uh, dezvolta o cooperare multilaterală în regiunea Mării Negre în beneficiu tuturor partenerilor implicați și pe principiul unui parteneriat egal. În ceea ce privește domeniile, aș dori să atrag atenția Comisiei asupra punctului opt al raportului nostru, al opiniei Comisiei ITRE, și anume faptul că nu ne-am referit, nu ne-am limitat doar la domeniul uh, energiei, ci am solicitat ca o viitoare strategie a Uniunii Europene la Marea Neagră să fie însoțită de un plan de acțiune care să conțină proiecte strategice în următoarele domenii de cooperare. Dezvoltare economică durabilă, îmbunătățirea conectivității și a comunicării, aici mă refer la transport, energie și servicii aferente societății informaționale, protecția mediului, securitate, migrație și schimburi culturale. Iată deci că avem o abordare destul de uh, completă, am enumerat numai câteva domenii, dar cu siguranță, deși sectorul energiei este unul extrem de important și strategic pentru Uniunea Europeană, uh, acesta este, va fi doar una dintre uh, laturile, dintre domenii, unul dintre domeniile strategiei Uniunii Europene la Marea Neagră. Repet, uh, punctul meu de vedere este că Uniunea Europeană trebuie să acorde o mai mare importanță regiunii și acest lucru se va face printr-o strategie a Uniunii Europene la Marea Neagră, evident pe baza unui parteneriat egal cu toți actorii uh, din uh, regiune. Voi aștepta cu interes amendamentele din partea colegilor, însă, așa cum spuneam, sunt convinsă că Parlamentul, cum a fost întotdeauna un vizionar Uh, în ceea ce privește dezvoltarea uh, economică și socială a Uniunii Europene uh, și de această dată își va susține cu fermitate punctul de vedere. Vă mulțumesc! So, ich bedanke mich herzlich. Mulțumesc foarte mult! termenul de predare a amendamentelor 12 octombrie, ora prânzului. Și trecem acum la următorul punct de pe ordinea de zi, punctul 17, PIB-ul și măsurarea progresului într-o lume în schimbare. Colega Matias este raportoare și îi dau cuvântul. Obrigada, Sr. Presidente. Um, antes de mais, uh, gostaria de dizer, uma, como nota prévia, que acho... Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să vă spun că acest raport este unul foarte important Trebuie să deschidem această dezbatere și Parlamentul trebuie să-și contureze o poziție, pentru că este foarte important să stabilim acum care este poziția noastră. PIB-ul este un uh, instrument foarte util, însă este unul limitat. El este legat de producție numai și lasă la o parte bunăstarea și calitatea vieții. Tocmai de aceea trebuie să lansăm o dezbatere în Parlament. Acest lucru se poate face, în primul rând, identificând câțiva indicatori suplimentari. Există deja astfel de indicatori. Trebuie să încercăm să obținem cât mai multe informații posibil uh, pentru a facilita procesul de legiferare și de luarea deciziilor la nivel politic. După cum am spus, PIB-ul este legat de producție și trebuie să îmbunătățim acest aspect de evaluare a politicilor economice. Trebuie să avem mai mulți indicatori suplimentari care să includă uh, aspecte sociale, economice, de dezvoltare, de calitatea vieții, uh, de cercetare, calitatea vieții, uh, de egalitate și condițiile de ocupare a forței de muncă. Sunt mai mulți indicatori pe listă. Cu faptul de eu... A doua chestiune este legată de faptul că, în opinia mea, indicatorii suplimentari trebuie să reflecte mai bine realitățile macroeconomice decât o face la ora actuală PIB-ul. Trebuie să luăm în calcul și aspecte mai puțin mercantile. Trebuie să analizăm și costurile pozitive și negative ale externalizării uh, Și mă gândesc, de exemplu, și la voluntariat. Și sunt aspecte legate de import care nu sunt luate în calcul. Un alt aspect care cred că este relevant pentru lucrările comisiei noastre este următorul. Știm că pentru a atinge obiectivele Uniunii în materie de eficiență energetică și de combaterea schimbărilor climatice, folosirea GDP-ului fără a ține cont de alți indicatori, vom constata că rezultatul este mai mic. Ceea ce nu înseamnă că această imagine este una corectă. Tocmai de aceea avem nevoie de mai mulți indicatori care să ne ajute să ne formăm o imagine de ansamblu completă și corectă. Volumul uh, raportului meu, avizului meu, este uh, Uh, limitat, dimensiunile lui sunt limitate, deci am făcut tot posibilul pentru a ajunge la o variantă cât mai completă. Sper să putem uh, obține și amendamente uh, care să aducă plus valoare textului până la termenul limită. Însă, în esență, ideea vizului meu este de a adăuga indicatori suplimentari care să ne ajute să ne formăm o idee mai completă. Mulțumesc! Mulțumesc! Există intervenții? Domnule Lamberts. Mulțumesc, domnule președinte. By observing. Mulțumesc, domnule președinte. Voi începe analizând ce s-a întâmplat în ultima vreme. În Econ, ieri am discutat uh, contul de mediu am discutat conturile naționale pentru mediu. Și uh, situația a fost similară cu cea de azi. S-a manifestat foarte puțin interes din partea membrilor pentru acea temă. Poate că această problemă pare una plicticoasă, dar ea este foarte importantă, în sensul că, după cum știți, PIB-ul a fost cel care a dus la formarea politicilor economice în Europa în ultima vreme. În funcție de el s-au controlat aceste politici. Atâta timp cât PIB-ul creștea, eram, uh, plecam de la premisa că dacă PIB-ul crește, va crește și nivelul de trai. Însă ultimii ani au demonstrat, în primul rând, că legătura între PIB, între creșterea PIB-ului și crearea de locuri de muncă nu mai există. Când PIB-ul crește, nu mai, nu mai apar la fel de multe locuri de muncă. Din păcate, reducerea inegalităților nu mai are loc și, de asemenea, deși PIB-ul crește, resursele, atunci când PIB-ul crește, și consumul de resurse crește. Va fi destul de dificil și va fi un proces îndelungat, cel îndelung, cel care va duce de la trecerea de la, de la PIB la trecerea la mai mulți indicatori. Fără îndoială, acest proces va lua mult timp. Este important să îi alocăm atenția necesară. Așadar, salut raportul din partea Comisiei ENVI. De asemenea, salut și comentariile raportoarei și aș vrea să adaug și eu câteva observații. În primul rând, ar trebui să subliniem faptul că acesta este un instrument care va ajuta la formarea politicilor pe viitor. Analizăm acest subiect pentru că am făcut anumite evaluări și ele au demonstrat că trebuie să ne schimbăm oarecum politicile. Ieri Comisia a făcut un anunț referitor la guvernanța economică și știm că pentru o bună guvernanță economică trebuie să analizăm deficitele, trebuie să analizăm datoriile și așa mai departe. Discuția avută cu Oli Ren luni a deschis calea către alte metode de măsurare a situației de natură socială și economică. Instrumentul pe care dorim noi să-l creăm, aceste instrumente suplimentare, vor contribui la o bună guvernanță economică a Europei. PIB-ul nu mai este suficient. El trebuie să rămână, însă el nu mai este satisfăcător. Trebuie oarecum cosmetizat. Creșterea uh, numărului de uh, bolnavi de cancer și uh, deversările de petrol în mare sunt factori care cresc GDP-ul, cresc PIB-ul fără însă a însemna că acest lucru este o schimbare în bine. Deci nu putem să rămânem uh, interesați în continuare doar de acest indicator. Trebuie să subliniem importanța colectării de date și informații care să ne ajute să creăm instrumente care să țină cont de sectorul social și economic, sectoarele social și economic. am putea să indicăm câteva indicii pentru indicatori sociali, de exemplu. Putem avea, lua în calcul indexul de uh, sărăcie sau cel de sănătate al populației acestea nu trebuie neapărat să fie printre alegerile pe care le vom face la final, dar am, consider că trebuie să le menționăm. În această dimineață am discutat despre eficiența energetică. Știm că utilizarea corectă și eficientă a resurselor este foarte importantă. Suntem cu toții de acord că eficiența energetică și eficiența folosirii resurselor în societatea noastră nu este o sarcină ușoară, însă trebuie să facem tot posibil pentru a acumula toate informațiile pe care le putem colecta. Există și uh, principiul amprentei ecologice sau a economiilor nete ajustate aceste două concepte ajută puțin la măsurarea, la cuantificarea utilizării resurselor și eficienței energetice. Comisia noastră este cunoscută pentru faptul că analizează faptele și cifrele. Sper să ne putem face în continuare um, această sarcină la fel de bine. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Are cuvântul domnul Piper. Mulțumesc. Am urmărit cu mare atenție ultimele două intervenții, special și pe cea a raportoarei, și Vreau să vă întreb cui servește această politică pe care vreți să o implementați? Servește ONG-urilor cu orientare ecologică, servește consultanților, poate unor noi agenții europene pe care ar trebui să le creăm, dacă ar fi să utilizăm acești noi indicatori și cu siguranță servește creării unei enorme poveri birocratice cui nu-l folosește la nimic sunt uh, cele mai sărace regiuni din Europa. Și vreau să vă explic. Accept argumentația în ceea ce privește planificarea urbană în uh, țările membre, de crearea unor zone protejate natural Într-adevăr, trebuie să ținem cont de componente de mediu, de componente sociale în evaluarea bunăstării unei societăți. Însă, atunci când e vorba de stabilirea unor regiuni spre care să meargă fonduri uh, regionale sau fonduri de susținere, subvenții europene, PIB-ul a fost reperul corect folosit. Aș dori să citez de la punctul 3 al uh, avizului dumneavoastră. Cons- subliniază faptul că îndeplinirea obiectivelor Uniunii privind eficiența energetică și economisirea energiei va avea ca rezultat o reducere a PIB-ului. Și vă întreb, asta e într-adevăr obiectivul dumneavoastră? Vreți să luați regiunilor sărace din Europa perspectiva susținerii cu fonduri europene? Sunt uh, lucruri pe care le puteți folosi pentru planificarea teritoriului, dar în niciun caz în ceea ce privește distribuirea viitoarelor fonduri europene. Dacă o regiune este bogată, ca la noi în Germania, zona Rurului, de exemplu, pentru că la noi, de exemplu, există pagube de mediu majore de pe urma exploatărilor de cărbune cu teoria dumneavoastră, noi am beneficiat de fonduri europene. Însă acum o regiune săracă din Europa beneficiază de fonduri pentru a se egaliza, a încerca să recupereze decalajul. De aceea am și stabilit strategia 2020 cu fonduri destinate acestor regiuni sărace pentru Uh, siguranță energetică, protecția naturii, etc. Dar vă rog să nu întoarceți modul în care vedem noi politica în Europa și uh, ideea de solidaritate care a funcționat atâția ani. Mulțumesc, care acum cuvântul domnul Corea de Campos. Prezident, uh, eu queria cum să pur regresirea relator. Mulțumesc, domnule președinte. Începem noi a raportoarei pentru acest uh, aviz. E vorba de un raport foarte, de un aviz foarte important și uh, o temă foarte de, actu- de mare actualitate care are influență mare asupra guvernanței economice. Așadar, este uh, binevenit la acest moment. Vreau să felicit Comisia pentru raportul elaborat. El reprezintă mai mult decât un simplu progres material. Dacă analizăm uh, strategia 2020, vedem că se dorește o Europa inovatoare, care să vină cu idei, care să schimbe lumea. Pentru a face acest lucru, trebuie să ne adaptăm indicatorii pe care îi folosim. Avem nevoie de indicatori noi care să țină cont și de aspectele sociale și de mediu, nu doar de cele materiale. Trebuie să ne gândim și la distribuirea condițiilor egale, trebuie să ținem cont și de dezvoltarea durabilă, de contabilitatea națională și de o serie întreagă de indicatori sociali. Dar începând această discuție, riscăm să deschidem cutia Pandorei. Pentru că în timp ce acești uh, indicatori sunt uh, necesari, ei cu siguranță vor veni cu o serie de cerințe suplimentare. Trebuie să fie, în primul rând, uh, fiabil, trebuie să fie ușor de uh, comparat, trebuie să fie eficienți și uh, robuști. Cu toții dorim să avem indicatori robuști, puternici, este contraproductiv să facem exagerări. Nu trebuie să mergem prea departe cu acești indicatori. Putem să creștem volumul de birocrație, lucru care nu este deloc indicat. Robustețea unui indicator este strâns legată de calitatea lui, așadar cred că trebuie să încercăm să uh, nu exagerăm în privința lor. Indicatorii trebuie să se concentreze pe lacunele esențiale. În esență, trebuie să obținem indicatorii necesari unul dintre uh, subiectele cele mai importante pentru noi este ocuparea forței de muncă. Deci pe acesta nu trebuie să-l pierdem din vedere. Îi mulțumesc raportoarei încă o dată pentru eforturile sale de a stimula lucrările în acest sens. Domnul Labert are cuvântul. Aș fi uh, dorit să-i răspund uh, colegului nostru, căruia i-am uitat numele. Spuneți că dacă începem să măsurăm totul, riscăm să creștem nivelul de birocrație. Nu este și opinia mea că lucrurile stau așa. Desigur, acesta este un risc pe care trebuie să-l evităm. Sunt de acord cu dumneavoastră, dar numai într-o anumită măsură. După cum am uh, spus, Eurostat colectează date statistice și uh, atunci când este lăsată să-și facă treaba, s-a dovedit a fi eficientă. Bineînțeles, dacă anumite state trișează sau își închid ușile în fața acestei uh, organizații, atunci procesul este mai dificil. Însă eu nu susțin crearea unei noi uh, agenții care se ocupă de statistici. Am impresia că pune sub semnul întrebării necesitatea lor în calcul a altor factori cantitativi, dar haideți să ne gândim la mașina dumneavoastră. Când conduceți mașina, presupun că doriți să știți cât combustibil mai aveți în rezervor. Dacă nu măsurați, nu veți ști niciodată și puteți fi surprins neplăcut. În esență, când spunem că trebuie să începem să analizăm această problemă, o facem pentru că dorim să știm dacă resursele pe care le folosim se epuizează sau nu tata nu avea niciun fel de metodă de a ă, măsura consumul de combustibil la mașina lui, pentru că nu exista un dispozitiv de măsurare. Eu acum am posibilitatea de a vedea ă, cât consum, ă, pot să-mi schimb în consecință modul de, condu- de conducere autovehiculului pentru a minimiza consumul. Deci eu nu spun că trebuie să avem 100 de măsurători, dar să uh, ne conducem economia pe baza unui singur indicator, e ca și cum am conduce un avion uh, bazându-ne doar pe viteza cu care el zboară. Acest lucru este posibil să aibă un uh, impact negativ asupra solidarității uh, din cauza aspectelor regionale, dar nu vă pot spune cert decât că nu e bine să încercăm să direcționăm altfel acest sistem. Noi credem cu tărie în solidaritate și credeți că solidaritatea va fi afectată negativ, înseamnă că nu m-am uh, exprimat eu suficient de clar. Dar, uh, sincer, intențiile noastre nu sunt uh, în niciun caz să afectăm negativ solidaritatea. Nu vrem să dăm lumea peste cap, vrem doar să adăugăm un număr limitat de indicatori, precum nivelul de sărăcie, educația, resursele, utilizarea resurselor, ceva de uh, genul acesta. În strategia 2020 există aspecte foarte importante legate de eficiența energetică și uh, folosirea eficientă a resurselor și probabil că va exista un indicator și legătură cu acest aspect. Obrigată, portoare, doamna Matias. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori, în primul rând, să mulțumesc pentru toate comentariile primite pe marginea expunerii mele cred că uh, aceste intervenții au ilustrat foarte bine de ce este necesar să discutăm acest subiect. Aș vrea să clarific câteva aspecte. Așa cum am spus, am încercat să menționez câteva principii ale avizului meu. Nu am intrat în detalii pentru că nu am avut timpul necesar. Dacă doriți și alte explicații, pot să o fac. Eu uh, nu am putut să mă refer la toți indicatorii. Avem un timp limitat când prezentăm un asemenea aviz. Dar vreau să vă spun că Sper că suntem cu toții de acord când spunem că PIB-ul este un indicator insuficient dacă vrem să ne facem o idee despre situația unei economii. Este nevoie, de fapt, de mult mai multe elemente. Ceea ce a spus și Comisia în comunicarea sa este salutar. Și Comisia a făcut propuneri, nu doar noi. Ce încerc eu să fac este să aprofundez puțin lucrurile. Comisia ne va prezenta și tipuri alternative de indicatori care ar putea să reflecte mai bine calitatea vieții cetățenilor, realitatea așa cum o cunoaștem noi în societățile europene. Deci, Fondul Monetar Internațional, Națiunile Unite operează și cu alți indicatori. Nu are rost să uh, vorbesc despre toate aceste aspecte în amănunt. Trebuie să vedem cum am putea să adoptăm și noi pentru a prezenta spațiul european mai bine o serie de indicatori care să reflecte mai bine realitatea. Vom avea instrumente mai uh, propice pentru a susține anumite decizii politice. Așa cum lucrăm în clipa de față, cred că lucrurile nu sunt 100% satisfăcătoare. Deci, ce ar trebui să facem? Ar fi să operăm cu indicatori suplimentari nu alternativi, nu să înlocuim PIB-ul ca indicator, ci să găsim indicatori complementari. Nu îmi imaginez o hidră cu o mie de capete, un monstru birocratic. Sigur că înțeleg rezervele vis-a-vis -vis de un asemenea risc. Haideți să fim onești. Ceea ce avem în clipa de față poate fi îmbunătățit prin niște indicatori mai robuști. Trebuie să încercăm să reflectăm mai bine realitatea. În clipa de față, întreaga Europa se confruntă cu o criză economică. Trebuie să urmărim evoluțiile economice și să ne bazăm pe niște indicatori care pot, pot să prezinte situația mai complet decât PIB-ul. Pentru că PIB-ul nu reflectă poate uh, cu acuratețe diferențele uriașe care există între țări și regiuni. Trebuie să selectăm o serie de indicatori care ne pot fi utili în acest scop. Iar strategia pentru 2020 ar trebui să se poată baza pe ei. Nu am nicio problemă nici în ce privește ocuparea forței de muncă ca un asemenea indicator, alți indicatori care reflectă uh, situația vis-a-vis -vis de mediul înconjurător. Dar, bineînțeles că nu vreau nici să uh, creez un monstru birocratic, nici să deschid cutia Pandorei prin aceste cerințe. Trebuie să găsim indicatori care să reflecte mai bine așteptările noastre, necesitățile noastre. Cum spuneam, să nu înlocuim indicatorii cu care operăm acum, ci să-i completăm. Trebuie din păcate, anumiți indicatori sunt multidimensionali și ne creează probleme. Trebuie să putem alege. Va fi un exercițiu dificil. E adevărat, dar da, trebuie să selectăm dimensiunile, domeniile în care să operăm. Pentru ca deciziile politice să se bazeze pe lucruri mult mai concrete decât cele strict economice, în felul acesta vom ține seama și de alte dimensiuni decât dimensiunea economică. Deci am vrut de să deschid o discuție în acest sens nu vreau să retrag indicatorii de robustețe economică din preocupările noastre. Aș vrea însă să mergem mai departe. Să analizăm activitatea macroeconomică fără a ignora anumite aspecte care sunt non-mercantile. pentru că în felul acesta vom putea să evaluăm mai bine și calitatea vieții sociale economice. Mulțumesc! Gut, ich bedanke mich, darf noch feststellen... Äh, Mulțumesc foarte mult! Și pe 7 octombrie va fi deadline-ul pentru amendamente sugestii. Ajungem la punctul 17 a să vorbim despre textul care ar urma să fie trimis la COP16. Nu știu dacă există dorința de a mai interveni. Doriți să spuneți ceva în legătură cu asta? Dacă nimeni nu dorește să documentul deci este o scrisoare elaborată de către grupurile politice împreună, a fost avansată așa cum am convenit. Nu e nimic nou. Bun, atunci lucrurile sunt limpezi. Dacă nu dorește nimeni să intervină, putem merge mai departe și ajungem... Da, dacă nu interveniți, mergem mai departe. Punctul 18 al ordinei de zi. Prezentarea unui studiu în care este vorba despre producția de energie descentralizată și salut pe câțiva domni Doamna Cavalia vrea totuși să spună ceva în legătură cu 17A. Îmi cer scuze, dar trebuia să semnaleze această intenție. Vă rog, aveți cuvântul. Thank you, uh, Mulțumesc, domnule președinte, câteva cuvinte numele PPE în legătură cu Cancun. Regretăm că, fără de parcurs, Envi nu a permis uh, ca și Comisia ITRE să se implice din timp am vrea să primim asigurarea că data viitoare vom putea să ne implicăm, pentru că tot acest domeniu al cercetării uh, în domeniul energetic uh, și negocierile privind schimbările climatice sunt de interes pentru noi și am putea la același nivel ca și Envi să ne implicăm. Regret că acest lucru nu s-a întâmplat. Avem însă un text asupra căruia toate grupurile politice au căzut de acord. Grupurile au decis să susțină acest text de compromis și ar fi foarte important ca grupurile, și asta este opinia PPE, să voteze într-un bloc și contribuția ITRE pentru ENVI, pentru că în felul acesta am putea susține cu toții textul care a fost negociat. Textul asupra cărora grupurile au convenit se concentrează pe cercetare în industrie, în sectorul energetic, eh, iar în ce privește competitivitatea industrială, noi solicităm un acord internațional care să garanteze competitivitatea industriei și mai ales a industriei energointensive, care se bazează pe energie produsă din cărbune. Insistăm în același timp asupra valorii adăugate a eforturilor de uh, economisire a energiei în uh, colaborarea internațională. Mulțumesc foarte mult! Ich bedanke mich uh, auch für den Hinweis Mulțumesc încă o dată pentru observația dumneavoastră, doamna Cavaliu, și anume um, Comisia ENVI nu ne-a tratat așa cum ar fi trebuit. Problema este că dacă nu o face, nu beneficiem de niciun instrument de a-i forța. Așa cum vă spuneam și ieri, în legătură cu raportul cu privire la petrol, trebuie ca conferința președinților să intervină. Până acum uh, nu s-a dat niciodată de partea noastră, ci doar de a celorlalți. În ceea ce privește raportul cu privire la petrol, grupul dumneavoastră a pledat și pe lângă conferința președinților să nu fie pus ca atare pe agenda și a ITRE să fie implicată și ea, dar nu, a, nu s-a ținut cont de această uh, sugestie. Este până la urmă o chestiune a modului în care uh, ne comportăm unii față de ceilalți. Mulțumesc! Trecem acum la punctul 18. Ați primit cu toții materialele un studiu pe care l-am comandat uh, cu ceva timp în urmă. Bun venit domnul Jean-Christophe Lanois și David Ellison, care ne vor prezenta pe scurt rezultatele. Documentația scrisă o aveați, am mai distribuit-o încă o dată. Totuși, v-aș fi recunoscător dacă ne-ați acordat atenție și ați interveni în final, poate și cu întrebări. Mulțumesc, vă rog. I don't know who start. Nu știu cine dorește să înceapă. Thank you, Mr. Chairman. Mulțumesc, domnule. președinte. Uh, uh, Mulțumesc pentru că ne-ați dat ocazia să vă împărtășim uh, rezultatul acestui studiu. Mă numesc Jean-Christophe Lanois, Lucrez pentru Inisio, o companie de consultanță în domeniul energiei um, durabile. Am avut mai mulți um, contributori la acest studiu. A lucrat alături de noi și Matias uh, Alman de la LDST, uh, David Allison de la College of Europe, a fost și el uh, implicat la elaborarea acestui studiu, VTT Centrul de Studii Tehnologice din Finlanda și domnul Pinares de la Universitatea Ponias din Madrid. Acest studiu a avut ca obiectiv evaluarea situației tehnice, economice și uh, de reglementare a sistemelor energetice descentralizate din Europa, inclusiv provocările și barierele cu care ne confruntăm. Pe baza rezultatelor studiilor, studiului am făcut câteva recomandări pentru uh, finanțarea cercetării și dezvoltării, a dezvoltării tehnologice, măsuri specifice pentru IMM-uri și coordonarea schemelor de stimulente la nivel european. Ideea principală din spatele acestui raport a fost că sistemul uh, energetic european trece prin schimbări profunde la nivel organizatoric. Trecem de la uh, un sistem energetic bazat pe energie nucleară și pe combustibili uh, fosili, care era centralizat și de sus în jos, la un sistem descentralizat care se bazează mai mult pe uh, surse regenerabile intermitente, pe stocarea energiei, pe generare și distribuire și pe mm, mm, într-o singură unitate și așa mai departe. Aceste schimbări sunt posibile mulțumită mai multor factori care sunt enumerați. În primul rând, știți că Europa a adoptat obiectivele 20-20-20 Trebuie să scădem emisiile de uh, carbon, să creștem um, proporția de energie regenerabilă și să creștem eficiența cu, 20% până în anul 2020. Trebuie de asemenea să asigurăm uh, siguranța furnizării de energie. Energia regenerabilă limitează uneori um, sistemul energetic, pentru că ele variază foarte mult, furnizarea acestora variază și sunt și momente când uh, nu putem beneficia de energie din surse regenerabile, lucru pe care trebuie să le îmbunătățim. Creșterea cererii pentru energie este electrică crește. Și de aceea piețele pentru energie trebuie să fie liberalizate. Generarea prin distribuție se referă la capacități mici legate la rețelele de distribuție, la rețelele de um, voltaj mic și mediu. Sursele primare de energie sunt în mare parte regenerabile, dar nu întotdeauna, și sunt disponibile doar la nivel local. Vorbim despre energie um, eoliană, solară, fotovoltaică, oceanică și vorbim și despre um, cogenerare. Vorbim fie de energii regenerabile din biomasă sau de um, surse din combustibili fosili, precum gazul natural. Răspunsul la cererea de energie se referă la gestionarea energiei în funcție de consum. Nu ne referim doar la economisirea de energie, ci la varierea încărcării energetice sau varierea consumului. Să folosim, de exemplu, mașina de spălat nu la orele de vârf la 6 după amiază, ci poate cu două ore mai târziu când cererea de energie scade. Ca reacție la aceste schimbări profunde, rețelele energetice vor trebui și ele să se schimbe și să treacă la un sistem mai dinamic și mai activ, la rețeaua inteligentă. Noțiunea de rețea inteligentă nu a fost definită în mod explicit în literatura uh, de specialitate, însă ea conține ideea descentralizării, surse de energie regenerabilă și o gestionare eficientă a surselor de energie, a resurselor de energie. O altă idee importantă este stocarea energiei. Energiile regenerabile sunt variabile, sunt intermitente. atunci când nu avem nevoie de această energie, ea trebuie stocată pentru a putea fi folosită ulterior. Din ce în ce mai mult se va contura necesitatea stocării energiei pentru a rezolva problema variabilității furnizării de energie. O altă chestiune importantă este rolul jucat de IMM-uri în sistemul descentralizat. Ele reprezintă în jur de 30% din consumul energetic al Europei. Este foarte important așadar să implicăm IMM-urile în orice cadru de politică legat uh, de sistemele energetice descentralizate. Câteva uh, cifre foarte repede. energia hidraulică este una dintre, este cea mai mare sursă de energie regenerabilă din uh, Uniunea Europeană. Eoliană este a doua sursă și Europa este liderul în domeniul energiei eoliene, însă am fost depășiți de uh, China și Statele Unite în uh, anumite domenii asociate. Avem și o, um, un sector marginal de energii fotovoltaice. David vă va prezenta următoarul, următoarea parte a prezentării. Da, mulțumesc. De ce ar trebui să ne intereseze sistemele energetice descentralizate? În primul rând, pentru că ele pot juca un rol central în rețelele energetice ale viitorului. Introducem uh, multe surse de energie regenerabilă, în special dintre, din tipul uh, intermitent, și mă refer acum la energia solară. Se creează uh, anumite blocaje în um, rețelele energetice la ora actuală din cauza acelor um, momente când acest tip de energie nu este disponibilă. Însă, una dintre soluțiile la această problemă o reprezintă reacția la cererea de energie. O altă metodă este să creăm legături de distribuție pentru legături pentru distribuția acestui tip de energie între state. Pentru a atinge toate aceste obiective, este nevoie de susținere în domeniul cercetării și dezvoltării, în special în privința reacției la cererea de energie. Ce necesită sistemele descentralizate de energie. În primul rând, este nevoie de o, o rețea integrată la nivel european. Deci trebuie să construim o rețea bazată pe conexiuni între state la nivel european. Trebuie să avem o rețea care să permită accesul uh, în întreaga Uniune Europeană. Cu cât această rețea este mai bine interconectată, cu atât vom putea uh, introduce în ea mai multe surse de energie regenerabilă. Uh, tehnologiile regenerabile trebuie să aibă prioritate în cel de-al treilea pachet energetic. În primul rând, trebuie să avem un cadru legislativ flexibil și consecvent. Uh, cadrul actual nu este suficient de flexibil. El poate fi îmbunătățit pentru a putea încuraja folosirea energiilor regenerabile. Este necesară de asemenea o structură de stimulente transparentă la nivel european. Aceasta este o idee foarte bună care a început să prindă contur. La ora actuală, investițiile în acest domeniu sunt gestionate de statele membre și nu există un cadru solid european pentru aceste investiții. De deci, aceea susțin că sunt uh, multe lucruri pot uh, fi făcute pentru a îmbunătăți acest aspect. Și de asemenea, o îmbunătățire a cadrului de cercetare ar putea aduce beneficii sistemelor descentralizate. În privința um, rețelei integrate la nivel european, Reacția la cerere uh, este facilitată și de dimensiunile rețelei. Cu cât este rețeaua mai mare, cu atât este mai ușor să um, asigurăm un echilibru între volumul, volumele de energie. O rețea europeană ar facilita gestionarea integrată a energiei și astfel s-ar ajunge la un echilibru între cerere și um, ofertă. Din păcate, progresele în domeniul interconectării la nivel european um, sunt uh, destul de încete și sporadice, este necesară o monitorizare atentă a acestui proces, pentru că adesea se realizează mult mai puține, din, multe, puține dintre obiectivele fixate. Dacă nu vom reuși să înființăm o rețea europeană, potențialul um, de utilizare a energiei regenerabile va scădea considerabil. Um, the second point is UI. În al doilea rând, um, accesul la rețea în întreaga Uniune Europeană. Cel al treilea pachet energetic um, se referă la acest lucru. Statele membre au dreptul de a-și implementa accesul la rețea pe cont propriu și pot exista variații mari între modul în care rețeaua este gestionată de la stat la stat. Întrebarea este cine va plăti pentru conectarea energiei din surse regenerabile la această rețea, cea care uh, produce, um, statul care produce energia sau rețeaua companiile care gestionează rețeaua sau companiile care plătesc pentru conectare sau companii vor fi obligate să plătească pentru conectare. Dacă vrem să încurajăm energiile regenerabile, atunci cred că companiile care se ocupă de gestionarea rețelei trebuie să plătească prețul conectării el ar putea să crească, să crească prețul pentru a include costul suplimentar pe care îl presupune conectarea de surse noi la rețea. Deci cred că ar trebui să promovăm finanțarea conectării la rețea de către compania care gestionează rețeaua. Implementarea de către statele membre trebuie să fie monitorizată îndeaproape, trebuie să vedem care sunt obstacolele și barierele în fața accesului la noile energii um, și mă refer aici la strategiile alese de statele membre și de asemenea putem avea în vedere considerarea prevederilor de act, privitoare la accesul la rețea la nivel european mai degrabă decât la nivel uh, național. Desigur, apar tot felul de blocaje din cauza strategiilor alese de statele membre. Dar acest lucru poate fi discutat cu o altă ocazie. Cred că ar fi bine să existe un cadru legislativ mai consecvent și mai flexibil. Există ceva probleme cu compatibilitatea între uh, directiva privind performanța energetică a clădirilor și uh, cogenerare și directiva privitoare la cogenerare. Pot apărea probleme în legătură cu volumul de energie și căldură produs conform cogenerării în timp ce directiva privind performanța energetică presupune mutarea în clădiri mai eficiente. însă dacă folosim mai puțină energie, putem întâmpina probleme de exces de energie produsă prin cogenerare. Nu există flexibilitate în sectorul um, comercializării um, emisiilor și în modul în care acest sector interacționează cu alte sectoare. Nu există um, stimulente care să promoveze eficiența clădirilor, nu există obiective obligatorii, cu excepția directivei privind eficiența serviciilor, care are un obiectiv obligatoriu de 9%. Și nu există o legătură strânsă cu alte mecanisme, precum uh, pachetul climă și energie. O creștere a eficienței clădirilor ar putea crește numărul de credite care pot fi tranzacționate în cadrul uh, sistemului de comercializare a um, emisiilor de carbon. E o chestiune de flexibilitate la care am putea într-adevăr să ne gândim. Și tot în acest context, nu se știe dacă investițiile până la urmă se vor face în uh, domeniile cele mai eficiente din punct de vedere al costurilor. Pentru că o flexibilitate crescută ar putea duce la o mai mare disponibilitate de a investi uh, în uh, eficientizarea consumului de energie. În ceea ce privește instrumentele statelor membre pentru promovarea energiilor regenerabile, există în momentul de față două state care funcționează. Sistemul FIT, unde uh, producătorii plătesc accesul și un alt sistem care îi obligă pe producătorii de energie să se asigure că un anumit procent de energie provine din surse regenerabile. Problema cu obligația de a include energie regenerabile tinde să nu fie la fel de efectivă ca sistemul de tarife regularizate, EFITE, Consecința este că problema cu sistemul uh, obligativității folosirii uh, unui anume procent de energie regenerabile este că e mai scump, favorizează producătorii mai mari decât uh, pe cei mici, pentru că trebuie organizate licitații și e nevoie de timp și de bani. Și de asemenea trebuie ținut cont și de fluctuația prețurilor de energie și de aceea e foarte dificil de prevăzut pe termen lung care vor fi beneficiile. Așadar, nu există un stimulant puternic de a te implica în acest sistem. Și Nu există așadar uh, o stimulente corespunzătoare pentru adoptarea energiilor regenerabile. Marea Britanie este deseori folosită ca un exemplu. Trecând la următoarea pagină, vă pot arăta că există o variație considerabilă cu albastru sistemul FIT de tarife regularizate în roșu, acolo unde există obligația de a folosi regenerabil, energii regenerabile și cu verde un sistem mixt. Ceea ce este un sistem interesant. Acum, în ceea ce privește tarifele regularizate, acestea au fost ceva mai de succes și tind să devină normă în Uniunea Europeană. Dacă revenim pe pagina anterioară, majoritatea țărilor sunt desemnate cu albastru. Mai putem adăuga și Finlanda, pentru că abia au introdus sistemul FIT, dar în special pentru uh, curent din surse eoliene. Țările care au experiență mai mare cu promovarea acestui sistem, printre acestea se numără Germania și multe mulți spun că sistemul de tarife regularizate până la urmă a făcut ca Germania să aibă un potențial regenerabile. Avantajul acestui sistem FIT este că favorizează integrarea rapidă a tehnologiilor RES și favorizează și uh, pe mici investitori până la uh, gospodării, dacă dorești să îți montezi pe acoperiș instalații de generare solare, poți să o faci și poți să uh, alimentezi rețeaua electrică cu energia pe care o produci. Așadar, există beneficii de pe urma acestui sistem. Și a, aduce cu sine și mai multă siguranță și costuri mai reduse. Sigur că variază de la țară la țară și a, există și detalii mai complexe, dar deseori prețurile sunt garantate pe o perioadă foarte lungă, până la 20 de ani pentru energia astfel generată. Așadar, cine dorește să investească în energii regenerabile știe că există un preț garantat pe următorii 20 de ani. În general, așadar, costurile au fost mai scăzute pentru că nu există costuri pentru licitații, nu trebuie făcute cereri, etc. Așadar, ar putea fi o idee bună să existe o structură de stimulente transparente la nivelul întregii Uniunii Europene. Poate că ar fi bine să avem o strategie de tarife regularizate la nivelul întregii Uniuni Europene, pentru că rezultatele de până acum sunt bune, dar există diferențe între țări. În unele și succesul, reușita variază. Așadar, o armonizare la nivel european ar putea fi o bună idee. De asemenea, ar trebui să ne gândim și la o susținere pentru sisteme de stocare a energiei. Așadar, un sistem fit combinat cu uh, Uh, sisteme de înmagazinare, de stocare, ar fi o bună uh, combinație. Am să trec acum peste restul paginii. De asemenea, trebuie sprijinde și cercetarea. Prin planul SET se investesc fonduri destul de multe în chestiuni care poate nu sunt foarte utile. Aș menționa aici captarea și stocarea carbonului. Sunt multe fonduri prevăzute pentru acest lucru, dar nu există suficiente dovezi că aceste lucruri vor funcționa la nivel mare, la scară largă. Pentru că ar fi vorba de stocarea unui volum foarte mare de carbon și s-ar putea de asemenea să fie foarte costisitor. Așadar, de ce să nu cheltuim acești bani în alte programe cu tehnologii care s-au de- dovedit deja fiabile și care ar avea un impact imediat? S-ar putea ca captarea și stocarea carbonului să funcționeze în 10 ani, dar nu știm. Și un ultim punct, s-ar putea să fie bine să nu ne orientăm doar uh, în funcție de domeniul unde se cheltuiesc banii. Aici vedeți pe acest uh, slide uh, cheltuielile din fonduri comunitare în comparație cu banii, fondurile investite de companiile private în diferite forme de cercetare. Poate că ar trebui să sprijinim tehnologiile care sunt mai promițătoare. De asemenea, De multe ori însă, dată fiind cofinanțarea din programele europene, poate că acest lucru duce la schema pe care tocmai v-am arătat-o pe ecran. Poate că trebuie revizuite domeniile de tehnologie care susținute, poate că rețelele inteligente sunt un domeniu demn în acest sens, contorizarea inteligentă, înmagazinarea energiei și alte tipuri de tehnologii, cum ar fi uh, surse geotermale de energie. Mulțumesc, intervine președintele. Continuă uh, antevorbitorul. Partea destinată IMM-urilor este ultimul punct pe care am dorit să-l menționez. Această producție decentralizată ar trebui să permită și IMM-urilor să se implice pentru că reduce costurile Uh, face ca acestea să nu mai depindă așa de mult de variați fluctuația prețurilor la combustibil și ar putea să însemne pentru IMM-uri și venituri suplimentare. Pentru că, teoretic, poți să vinzi energia produsă furnizând-o în rețea. În uh, practică, totuși, uh, costurile de capital necesare pentru uh, Uh, a intra pe această piață sunt destul de mari, investiția se recuperează într-un termen destul de lung, uh, IMM-urile nu dispun deseori de atâtea fonduri și pe de altă parte nu există o conștientizare suficientă a potențialului de economisire de energie sau de potențial venit prin vânzarea energiei produse. Așadar, există un decalaj de cunoștințe și doar uh, întreprinderile medii dispun de acestea. De aceea recomandăm să se intensifice comunicarea cu IMM-urile, să se furnizeze instrumente specifice care să ofere posibilitatea unor evaluări prin standarde, Apoi, îndepărtarea unor obstacole care mai există și, bineînțeles, uh, încă o dată, tema conștientizarea temelor importante de eficiență energetică și energii regenerabile. Concluziile raportului nostru acum. În primul rând, recomandăm o îmbunătățire a interconectărilor din rețelele de transport europene. În mod clar, cel de-al treilea pachet în domeniul energiei este un pas în direcția cea bună, dar trebuie monitorizat îndeaproape și implementat ca atare. Noi considerăm că cadrul legislativ uh, european este favorizează producția de energie regenerabilă, însă la scară largă, nu în unități mici. Poate că trebuie lucrat puțin și la aceste aspecte. Chiar dacă suntem conștienți de faptul că chestiunile fiscale sunt sensibile în nivel european, totuși recomandăm un tarif de furnizare în rețea reglementat la nivel european, de asemenea și un impozit asupra carbonului. Apoi uh, eliminarea obstacolelor pentru uh, IMM-uri și uh, da, ajustarea cadrului de cercetare. Mulțumesc. Mulțumesc, spune și președintele. Văd că există și o primă solicitare de înscriere la cuvânt. Este unul dintre ultimii mohicani prezenți, așadar îi dau cuvântul. Probabil că nu voi avea ultimul cuvânt, dar oricum mulțumesc foarte mult pentru prezentarea acestui studiu. Mă preocupă câteva întrebări, nu doar strict legate de acest studiu, dar am avut uh, o dezbatere în ce privește cel de-al treilea pachet uh, energie, piața internă și se vorbește despre faptul că pe viitor vom avea nevoie de uh, trasee de la nord la sud uh, cu aceeași tensiune în rețea pentru că altfel dacă în sud se va folosi mai mult energia fotovoltaică, în timp ce la nord nu este posibil decât eventual valorificarea energiei eolice, trebuie să ne întrebăm de fapt cine va suporta diversele tipuri de finanțare. În Germania există o discuție în legătură cu aceste tarife de alimentare, de furnizare la rețea, dar uh, se poate uh, crea o garanție și pentru energia fotovoltaică din acest punct de vedere și dacă uh, ne gândim după aceea la rețelele europene, lucrurile se complică și mai mult. Iar dacă încercăm să descentralizăm furnizarea de energie, trebuie să ne întrebăm cum va arăta pe viitor această producție de energie, într-un fel de lanț ca internetul, producători mici legați între ei. Cum putem descentraliza, de fapt, um, lucrurile fără să riscăm o stabilitate a uh, energiei electrice în rețea? Noi trebuie să creăm o securitate nu doar în ce privește importul de energie, ci și de administrarea rețelelor și de orientarea energiei electrice spre utilizator. Și se impune întrebarea legată de uh, uh, tensiunea energiei electrice în rețele, importul de energie fotovoltaică din Africa, de pildă, uh, va putea să fie utilizat în toate statele membre? În tratatul de la Lisabona, ă, acest <laughs> sector energetic, într-un fel, nu figurează. Recent am auzit evaluări în legătură cu posibilitățile care există într-o gospodărie normală de a uh, Uh, face economii. Este posibil oare să admitem că o gospodină modernă va renunța la mașina de spălat? Poate renunțăm câteodată la frigider, dar la mașina de spălat este mai greu să renunțăm. Și atunci trebuie să ne întrebăm um, până unde pot să meargă economiile la consumul de curent electric. Sigur, se vorbește și despre aceste contoare inteligente, Um, care să ne permită să um, avem informații uh, despre consumul de energie. Dar mă întreb, până unde se poate descentraliza furnizarea de energie electrică? Cum poate fi finanțată? Eu adresez această întrebare experților. Vă rog să încercați să răspundeți la aceste întrebări. Oh, excuse me, there was one question more from the uh, colleague. Mai dorește și colega Matia să pună o întrebare. Mă scuzați, spune președintele. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să mulțumesc experților pentru prezentarea unui studiu pentru, într-un domeniu atât de important pentru comisia noastră. Întrebarea mea este legată de unul din elementele care au fost invocate în prezentare îmbunătățirea comunicării privind uh, transmiterea de energie. Știm că există pierderi de energie și ca atare îmbunătățirea situației din acest punct de vedere este crucială aveți propuneri în legătură cu asemenea pierderi de energie care ar putea să fie utile pentru noi? Poate că ați putea să vă referiți la aceste aspecte și când vorbim despre energia regenerabilă, este din nou o chestiune esențială. Pentru anumite state membre nu este dificil să-și atingă obiectivele care au fost uh, definite pentru utilizarea de surse regenerabile de energie, dar uneori este greu să te decizi pentru o sursă sau alta. Poate că și din acest punct de vedere puteți să ne faceți sugestii. De ce ne interesează în mod special acest lucru? Pentru că există sisteme de producție de energie pe scară largă, există interconectări pe scară largă europeană, dar există și centre și uh, de producție descentralizate. Și ar trebui să avem și o asemenea Uh, viziune, uh, orientare spre microgeneratoare de, în producția energetică. Sigur ne dorim o strategie europeană integrată, dar cred că trebuie să punem accentul și pe microgeneratoare. Vă rog, aveți cuvântul. Voi încerca să răspund la aceste întrebări. Nu știu cât de bine voi reuși să o fac. Prima întrebare, cu siguranță, avea în vedere costurile, cum putem finanța tot ceea ce ne propunem. Cineva va trebui să găsească resursele financiare, cineva va trebui să administreze toate aceste proiecte și aș vrea să spun că sistemele energetice merită investiții în viitor, indiferent cât de mari ar fi costurile, pentru că creșterea necesității de energie este de aproximativ 2% pe an și ca atare trebuie să găsim modalitățile de a răspunde la această cerere. Deci, întrebarea este deci, cine va plăti, dar sigur că și întrebarea unde, în ce sisteme investim. Sigur că costurile vor fi ridicate, orice investiție într-un nou sistem energetic presupune fonduri. Dar beneficiul de a ne baza pe sisteme energetice eh, regenerabile este evident. Deci, eu aș spune că mai ales în contextul cerințelor eh, vis-a-vis -vis de prezervarea mediului înconjurător, trebuie să ne orientăm spre sursele regenerabile. Eu cred că, de altfel, un sistem descentralizat nu va fi mai costisitor decât unul centralizat. De asemenea, cred că orientarea spre energia regenerabilă nu va costa mai mult decât uh, sursele tradiționale. Important este să folosim tehnologiile cele mai moderne? De altfel, eu cred că tehnologiile care valorifică energia regenerabilă ar putea să fie mai ieftine decât cele tradiționale. Și având în vedere îmbunătățirile tehnologice actuale, cred că putem să ne orientăm spre această formulă care, așa cum spuneam, poate fi mai ieftină. Conectarea rețelelor europene de asemenea va spori eficientizarea utilizării energiei. Deci, probabil și costurile vor fi mai mici, chiar dacă inițial este nevoie să se investească în aceste rețele. Deci eu cred că efectul va fi unul pozitiv, nu unul negativ. Cine va administra aceste rețele? Sigur, sunt probleme serioase care urmează să fie rezolvate, dar uh, eu cred că se vor găsi forțele capabile să administreze aceste rețele în viitor. Cu siguranță se va reuși. Iar în ce privește interconectarea și intercomunicarea între rețelele energetice, nu avem mai multe propuneri de făcut decât cele care se regăsesc oricum în studiu. Construcția acestor interconectări între state este crucială. Altfel, nu va putea să funcționeze acea formulă rețea smart grid. Bineînțeles că trebuie să fie elaborate programe care să coordoneze demersurile în direcția cea bună. Nu a fost obiectivul studiului nostru să găsim formule pentru a atinge aceste obiective. Iar în ce privește întrebarea și rugămintea dumneavoastră să vă sugerăm uh, ce tip de energie regenerabilă ar fi preferabil, Sigur că statele pot opta pentru tehnologiile uh, care sunt cele mai accesibile pentru ele, iar diferențele pot fi de la un stat la altul. Există însă și tehnologii care pot fi valorificate în toate statele membre ale Uniunii Europene. izolarea sau construcția ă, care să fie ecologică a unei clădiri este posibilă în toate statele. Sigur că altfel trebuie să vedem care sunt avantajele unei surse de energie regenerabilă spre deosebire de alta, în funcție de uh, specificul fiecărei țări. În, uh, eu au tot felul de uh, considerații de genul acesta. Uh, în uh, Ungaria nu avem banii necesari pentru a investi în clipa de față în sursele regenerabile de energie. Bun, trebuie să găsim uh, între pentru investitori străini să vină să o facă atunci. Sigur că uh, resursele în clipa de față pot să constituie un obstacol în orientarea spre aceste surse de energie în diversele state. Iar în ce privește acest sistem FIT, Avantajul unui asemenea sistem este că se poate exploata tehnologia spre care optezi iar singurul argument uh, pentru un sistem uh, fit la nivel european ar fi că poți obține o susține, susținere minimală din partea Uniunii Europene pentru realizarea acestui sistem. Și cei care doresc să construiască aceste sisteme pot fi în felul acesta încurajate și uh, pe plan european. Cred că acestea ar putea să fie răspunsurile. Vă rog. Vă rog. Un răspuns foarte scurt în legătură cu două aspecte. În ce privește prețul energiei regenerabile, ceea ce mă miră întotdeauna este cu cât utilizezi mai mult energia regenerabilă, cu atât devine mai ieftină în comparație cu combustibilii tradiționali. Deci ar fi un argument să investim în sisteme energetice descentralizate bazate pe energie regenerabilă. În al doilea rând, în legătură cu întrebarea referitoare la smart grid, Uniunea Europeană a studiat introducerea smart meter, 80% din gospodării ar trebui să fie dotate cu asemenea contoare inteligente până în anul 2020. Ideea este să optimizăm consumul de energie la nivelul fiecărei gospodării. Nu cred că ar fi atât de util dacă nu am uh, introduce în același timp și prețuri variabile pentru consumator, pentru că abia aceste prețuri variabile ar permite uh, o comunicare în timp al între contorul inteligent al consumatorului și furnizorul de energie de la rețea. Mulțumesc. Dacă există alte intervenții, atunci doresc colegilor noștri un uh, drum bun acasă, mulțumesc experților noștri, mulțumesc și colaboratorilor noștri care se mai află în sală. Vă doresc tuturor o după amiază plăcută!